am uh, primit o solicitare de ad, uh, admiterea unei modificări într-o delegație. Dacă până la sfârșitul acestei sesiuni, în procesul verbal al sesiunii nu se vor